Uh, okay, colleagues, uh, good afternoon and let's start the Haideți să începem, stimați colegi, ședința de după amiază. Probabil știți că Colegiul Comisarilor a adoptat astăzi trei foarte uh, trei documente foarte, foarte importante, și anume TFTP-ul, TFTS-ul și PNR-ul cu SUA. Uh, Um, ne bucurăm că doamna comisar, iată, ni s-a putut alătura astăzi pentru a ne oferi detalii cu privire la rezultatul acestor uh, întâlniri. Ne va vorbi astăzi despre aceste documente care tocmai în dimineața aceasta au fost uh, adoptate. Sunt subiecte foarte, foarte sensibile, vrem să știm ce se întâmplă. Și, prin urmare, haideți să o ascultăm pe doamna comisar, care ne va face o prezentare scurtă, iar mai apoi colegii vor putea să intervină. Honorable members, ladies and gentlemen, good afternoon. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur că am putut să vin la dumneavoastră să vă spun cum stau dosarele cu SUA, pe care le-am tot discutat în această vară și toamnă. Așa cum a spus și Kinga, astăzi dimineața am adoptat uh, mai multe pachete în ceea ce privește SUA, inclusiv uh, comunicări legate de modul în care putem reconstrui încrederea pe baza concluziilor unui grup de lucru ad hoc avem și uh, rapoarte legate de TFTP, TFTS și uh, dosarul, registrul privind numele pasagerilor. De asemenea, avem și acordul Safe Harbor. Da, cred că doamna Reding o să vă spună mai multe despre asta, așa încât o las pe domnia sa să facă acest lucru. We have a report on the value of the TFTP. Mai întâi, uh, valoarea datelor TFTP. Am discutat de multă vreme despre aceste lucruri și am pregătit această evaluare, așa cum s-a spus și în acord, la trei ani după intrarea în vigoare. Nu este o revizuire a implementării, ci vrem să evaluăm uh, valoarea datelor uh, pe o perioadă de mai mulți ani și să evaluăm beneficiile acordului în uh, investigațiile antitero în SUA și în UE. Raportul pe care îl aveți la dispoziție descrie diversele moduri în care aceste date pot fi folosite în practică și explicațiile sunt uh, însoțite și de multe cazuri reale. Comisia și uh, de, Ministerul de Finanțe din SUA au colaborat strâns uh, pentru a vedea modul în care aceste date pot ajuta la lupta împotriva terorismului de ambele părți ale Atlanticului. Am avut uh, reuniuni la secrete între statele membre și Europol, care a contribuit la raport. Uh, Ministerul de Finanțe a analizat peste o mie de rapoarte de date de la TFTP și a văzut care este situația. Avem foarte multe exemple care sunt prezentate în raport, pe care le puteți studia cu mai multă atenție după această reuniune. Veți găsi și cazuri recente pentru uh, utilizarea datelor uh, pentru a investiga activități de pregătire a teroriștilor în Siria și e clar că uh, datele oferite de TFTP sunt extrem de importante pentru identificarea și urmărirea teroriștilor din toate rețelele din uh, întreaga lume uh, și reușește să dezmembreze mm, situațiile financiare, sistemele financiare care ajută aceste organizații. Este evident că datele istorice joacă un uh, rol uh, foarte important pentru activitățile antitero. Atunci când ne-am pus de acord în ceea ce privește acordul, Comisia, uh, comisia a pus la dispoziție un cadru pentru extracția de date și uh, Apoi uh, a instaurat și un sistem echivalent uh, la nivelul UE. Comunicarea de astăzi este ca urmare a unui proces de evaluare foarte lung pentru un sistem UE care ar putea să mulțumească cererile Parlamentului și ale Consiliului. Pentru a avea toate informațiile am făcut un studiu extensiv și am uh, inclus experți uh, uh, din mai multe, din mai multe domenii, de la mai mulți actori implicați. Am făcut acest lucru începând din 2011 și la momentul respectiv am prezentat concluziile, dar nu am primit niciun fel de indicații clare de la dumneavoastră ceea ce privește direcția în care vreți să mergem. Unele state membre au spus că extragerea de date la, în UE ar putea fi o opțiune, așa încât am evaluat și acest lucru, dar nu am avut o discuție extensivă la nivelul Consiliului. Am analizat diversele opțiuni uh, în ceea ce privește principiile uh, care se aplică, proporționalitatea, subsidiaritatea și uh, eficiența cost-beneficii a fiecarei opțiuni. Unul dintre dumneavoastră au vorbit despre opțiunea extracției pe teritoriul UE și în, aceste, în această opțiune căutările în TFTP s-ar face pe teritoriul UE, dar asta nu ar avea niște avantaje uh, substanțiale față de situația actuală și nici nu ar garanta o mai bună protecție a datelor. Protecția accesului la date este esențială și tocmai de aceea trebuie să avem uh, niște elemente de protecție a datelor extrem de serioase. Nu se pot face cercetări directe în privința acestor date datorită măsurilor de securitate care au fost uh, instalate și ar trebui să se creeze o bază de date separate, ceea ce ar duce la costuri suplimentare și ar necesita eforturi suplimentare. Deci, până la urmă, această opțiune nu a părut să fie necesară. pentru că nu era mai eficientă din punct de vedere al costurilor și nici nu avea beneficii suplimentare. Și trebuie să ne întrebăm, chiar vrem să mai avem încă o bază de date? În ceea ce privește independența sistemelor, ne-am uitat la mai multe posibilități pentru a extinde sfera de aplicare a sistemului cu diverse metode de plată și cu furnizori desemnați, pentru că dacă vrem să stabilim și alte sisteme, multe state membre ar dori acest lucru, chiar dacă disponibilitatea către orice sistem este limitată în Consiliu. Asta ar putea să ne extindă posibilitatea de a lupta împotriva terorismului, dar ar crea or, o, un sistem foarte complex, cu costuri foarte mari. Și atunci trebuie să ne întrebăm dacă este proporțional. Am exclus două opțiuni nerealiste, un sistem uh, centralizat uh, și un sistem descentralizat complet uh, condus de autoritățile naționale. Singura soluție ar fi o soluție hibridă, astfel încât o parte din funcțiuni să fie uh, tratată la nivel european și o altă parte la nivelul autorităților naționale. Se pare că asta ar putea să ne pună la dispoziție un instrument de anchetă separat, dar s-ar putea să nu fie necesar în conformitate cu aranjamentele actuale, pentru că ar fi uh, foarte scump și ar uh, dura ceva timp să fie înființat și implementat și iarăși ar necesita crearea unei baze de date noi. Tocmai de aceea nu vrem să venim cu această propunere, uh, ci lăsăm în seama Parlamentului și a Consiliului uh, discuția și negocierile pentru a veni cu sugestii pentru următoarea legislatură. Știu că vorbesc foarte mult, dar sunt multe rapoarte și vreau să fiu cât mai clară cu putință. Am fost de acord să avem o revizuire comună în ceea ce privește acordul privind uh, registrul cu datele pasagerilor. Acest lucru s-a întâmplat în această vară. Am avut experți pentru a vedea dacă Homeland Security și baza de date funcționează în conformitate cu acordul. Am uh, descoperit că uh, Departamentul de Homeland Security operează în conformitate cu acest uh, acord, nu au accesat niciodată date operaționale și uh, schimbul de informații se face de la caz la caz și pe baza unor înțelegeri scrise. S-a întâmplat până acum doar în două cazuri. Bineînțeles, există loc de mai bine pentru dezvoltarea ulterioară a acordului. Putem face mai mult pentru uh, eliminarea și depersonalizarea datelor din secunda în care datele sunt încărcate în sistem, pentru că în momentul de față acest lucru se întâmplă câteva zile mai târziu când este actualizat sistemul. De asemenea, vrem să avem metodele push-pull, avem uh, toate datele pentru a avea o uh, imagine mai bună. Deocamdată avem 0,13% prin extracție, deci prin metoda POL, și noi vrem un, o metodă push pe deplin până vara viitoare. Discutăm și despre modul în care putem îmbunătăți reciprocitatea și cooperarea polițienească din acord și, de asemenea, mecanisme de transparență pentru căile de atac. Raportul menționează, de asemenea, că Departamentul de Homeland Security are niște măsuri care merg dincolo de acord. Avem 48 uh, de ore de acces la datele uh, sensibile. Se revizuiesc uh, toate datele pentru a se asigura că este o abordare proporțională și că se evită discriminarea. Se recomandă de asemenea și accelerarea către procesul PUSH până vara viitoare. Nu în cele din urmă, vreau să vă vorbesc un pic despre discuțiile legate de TFTP și de uh, cererea de suspendare. Ca urmare a acuzațiilor din media despre accesarea de către US a anumitor date, am luat imediat decizia da deschide consultări oficiale în conformitate cu articolul 19 din acord și am avut foarte multe legături prin telefon, dar m-am întâlnit personal cu David Cohen în uh, Washington și în Bruxelles până chiar și săptămâna trecută. Am fost și la Casa Albă și am discutat cu consilierul președintelui. Atât ministrul Cohen cât și Casa Albă mi-au oferit asigurări în scris că guvernul SUA nu a accesat uh, datele și v-am transmis aceste scrisori uh, dumneavoastră ca să le puteți uh, citi și dumneavoastră. Am vorbit cu toți actorii implicați, nu am, privit, nu am primit niciun fel de probe că acordul a fost încălcat în vreun fel. Am fost în strânsă legătură și cu SWIFT, furnizorul desemnat, care a avut propria anchetă și ei au confirmat că nu au nicio probă că acordul a fost încălcat. Bineînțeles, vom analiza cu mai multă atenție situația și pe viitor și primăvara viitoare vom avea din nou o revizuire. Dar ținând cont de acest uh, lucru, Uh, am închis uh, consultările, am transmis o scrisoare către Statele Unite informându-i de acest uh, lucru, o scrisoare pe care v-am transmis-o și dumneavoastră. Am vorbit de asemenea și despre niște măsuri de creștere a încrederii reciproce și am fost de acord să creștem transparența și rolul și implicării, rol și implicarea mm, organismelor de supraveghere. Ca mulți dintre noastră, sunt în continuare zguduită de uh, revelațiile făcute de Snowden și de modul în care NSA uh, a colecționat, uh, a colectat date. Este un lucru care ne supără în continuare, pe bună dreptate, și trebuie să um, lucrăm mult pentru a restaura încrederea care a fost distrusă. Am discutat acest lucru pe larg și în comunicarea adoptată astăzi, împreună cu vicepreședintele Reding și cu un altul reprezentant Cathy Ashton, am stabilit măsuri pentru reconstruirea încrederii. Vorbim despre reformarea protecției datelor la nivel european, unde vă implicați, despre speranțele de a avea un acord umbrelă cu Statele Unite, care să fie finalizat până în primăvară sau în vară, Președintele Reding a vorbit și despre necesitatea de a revizui și clarifica regulile în cadrul acordului Safe Harbor și posibilități de a avea discuții internaționale în acest cadru. Și discutăm și cu Congresul American pentru a vedea cum se vor aplica reformele discutate în Congres și cum ar putea ca acestea să aibă efecte pozitive pentru a un acord mai bun care să limiteze competențele NSA și să îi tragă la răspundere mai des. Lucru care avea efecte și asupra cetățenilor europeni și asupra țărilor terțe. Uh, unii dintre noastre au fost uh, în Congresul uh, American, pentru că și uh, mulți cetățeni americani au fost deranjați de aceste revelații și știți, deci, care este situația acolo. Cam asta este ceea ce am vrut să vă spun. Sunt sigură că sunt multe întrebări și o să încerc să răspund la toate cât mai cuprinzător cu putință Uh, fiind conștientă că probabil n-ați citit toate documentele că de-abia le-ați primit, dar am vrut să vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, avem foarte mulți vorbitori și înainte de a merge mai departe, <clears throat> vreau să vă spun că doamna Reding va veni la reuniunea noastră pe 9 decembrie pentru a, avea o, pentru a ne prezenta evaluarea privind uh, Safe Harbor și ne vom, reuniuni, uh, ne vom reuni deci la Strasburg. Uh, mă bucur foarte mult că ați menționat uh, nevoia de a reclădi încrederea între UE și SUA. Pe de o parte, e foarte bine că ați venit aici, este un lucru pozitiv pe de altă parte, știm cu toții că există o situație gravă din cauza lipsei de încredere după cele mai recente evenimente despre care am tot vorbit. Să începem, deci, cu deputații, cu întrebările și observațiile lor. Din câte văd, domnul Moraes ar fi primul pe listă. Domnul Voss, pe care nu l-am văzut, îmi cer scuze. Noastră puteți începe. Vielen Dank. Um... Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru, acest, pentru această prezentare. Detaliile dumneavoastră ne liniștesc oarecum și Tocmai de aceea nu pot decât să vă mulțumesc pentru temenicia cu care ați făcut toate anchetele. Vorbeați despre posibilitatea de a realiza, de a ameliora situația. Doamna președinte, lipsește interpretarea. S-a întâmplat ceva cu interpretarea. Is it okay now? Funcționează acum? Aveți cuvântul. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați realizat-o în fața noastră. Mulțumim foarte mult pentru anchetele temeinice și, de asemenea, spuneați, printre altele, că lucrurile se pot îmbunătăți. Aș vrea să vă întreb ce înțelegeți prin asta. Ce înțelegeți prin îmbunătățiri? Uh, putem să spunem că aceste îmbunătățiri uh, se referă doar la detalii sau îmbunătățirile la care vă gândiți dumneavoastră sunt mai degrabă de natură generală? Deci eu asta vreau să vă întreb. Uh, ce importanță au aceste îmbunătățiri? Uh, este vorba despre detalii care trebuie să fie îmbunătățite pentru îmbunătățirea, spre exemplu, a protejării datelor, etc. Sau e vorba despre îmbunătățiri structurale de care avem nevoie. Atât. Vă mulțumesc. Putem continua. Mulțumim și noi. Domnul Moraes are cuvântul. Mulțumesc. Și eu sunt de acord că aceste îmbunătățiri și înțelegerea conceptului este foarte, foarte importantă. Vă mulțumim, doamnă comisar, că ați venit în fața noastră astăzi. E drept, trebuie să analizăm în detaliu comunicările pentru a putea avea o reacție pertinentă. Însă vă mulțumim cu toate acestea că ați venit, iată, atât de rapid în fața noastră și ne-ați informat în legătură cu uh, discuțiile pe care le-ați avut cu partenerii americani. Cu siguranță transparența, monitorizarea vor fi îmbunătățite pe viitor. Deci lucrurile stau bine din punctul ăsta de vedere. Din ce am văzut în această comunicare, e, e clar că lucrurile vor fi mai transparente pe viitor. Spuneți că există spațiu de îmbunătățire. E important să vedem în ce constau aceste îmbunătățiri necesare. Însă, în momentul de față, Înainte de a avansa, trebuie să înțelegem un lucru. Și anume, dumneavoastră spuneați că uh, Statele Unite ale Americii nu ar fi uh, utilizat date într-o manieră ilegală. Dacă e să încheiem acest capitol al uh, al uh, datelor extrase ilegal de către NSA, trebuie să ne întoarcem în uh, octombrie, la rezoluția din octombrie. Uh, în momentul acela se cerea stoparea acordului uh, din mai multe motive. Printre aceste motive se număra și faptul că americanii ar fi folosit uh, date ilegal. Însă, după aceea, uh, ați declarat dumneavoastră în, în scrisoarea pe care ați publicat-o în 26 noiembrie că în urma discuțiilor cu de, furnizorul desemnat și de asemenea cu autoritățile americane ați dedus că Statele Unite n-ar fi, uh, nu s-ar face vinovată de acuzele care i-au fost aduse. Acum trebuie să înțelegem însă Într-adevăr, dacă lucrurile stau chiar așa, care sunt uh, îngrijorările noastre, îngrijorări pe care le-am menționat de altfel în rezoluția din octombrie, octombrie, au fost legate de faptul că datele financiare ar fi fost uh, extrase și pe alte căi decât cele care stau la baza acordului uh, sau care sunt consfințite în uh, acordul SWIFT. Uh, prin urmare, vreau să vă întreb dacă temerile noastre au fost justificate sau nu. Cred că înainte de a încheia capitolul acesta ar fi bine să primim un răspuns clar la toate temerile pe care le-am explicat noi în uh, rezoluția din octombrie. Uh, situația e în continuare gravă, întrebarea rămâne fără răspuns până în momentul în care ne dați și aceste detalii uh, suplimentare. Într-adevăr, uh, relația dintre Uniunea Europeană și SUA trebuie să avanseze, însă nu putem să facem acest lucru înainte de a răspunde la toate întrebările. Mulțumim, doamna Infeld. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt încântată de vizita doamnei comisar. Vom citi cu mare atenție documentele pe care ni le-a adus. Însă, sunt într totul de acord cu cei doi antevorbitori. Claude spunea că acest capitol nu poate fi uh, încheiat încă. Și dacă tot uh, vorbim despre capitole, nu pot decât să mă gândesc la bazme. În momentul în care vorbim despre o in- investigație care se încheie în momentul în care acuzatul spune că nu ar fi vinovat într-adevăr de toate acuzele care i s-au adus, atunci, e bine, în, în contextul acesta nu pot decât să mă gândesc la bazme, la scufița roșie, în care lupul spune nu, nu, n-am mâncat-o pe bunica. E bine, o astfel de anchetă nu poate poate fi numită anchetă. SWIFT spune că a făcut o anchetă la rândul său, dar nu o putem verifica. De ce nu? De ce nu s-au făcut investigații uh, care să elimine orice fel de uh, de suspiciune care încă planează. Dacă e uh, să anchetăm acest caz, atunci e clar că nu trebuie să mergem la NSA și să întrebăm sunteți vinovați sau nu. Și de asemenea nu trebuie să ne bazăm pe anchetele făcute de SWIFT. Prin urmare, eu nu sunt convinsă de cele pe care ni le spuneți. Dacă vorbiți despre măsuri menite a consolida încrederea, ei bine, atunci sper că aveți altceva în mânecă decât asta. Parlamentul European a cerut uh, suspendarea acordului PNR, respectiv uh, TFTP, uh, și ce a făcut Comisia care acție? A spus ignorăm dorința Parlamentului European și ne gândim să creăm un TFTP la nivel european. Ei bine, noi n-am cerut așa ceva, asta nu e o reacție la solicitările Parlamentului European. Și dacă citesc uh, propunerile dumneavoastră, sinceră să fiu, uh, nu mai știu unde era în justificare sau la uh, mă rog, în orice caz, motivul pentru care dumneavoastră respinde, respingeți un sistem european sunt următoarele. Uh, dacă un astfel de uh, sistem european ar fi creat, atunci experții americani ar putea avea acces direct la acest sistem. Ei bine, noi nu la asta ne-am gândit. Dacă un sistem european va fi creat, atunci e clar că americanii nu vor putea să beneficieze de date decât dacă europenii le permit să facă lucrul acesta. Noastră spuneți de asemenea că bazele de date nu permit uh, uh extragerea de date specifice cu privire la o uh, persoană. Dar bine, dumneavoastră cred că nu înțelegeți ideea de uh, bază de, dată, de date. Ce, ce baze de date sunt uh, acelea care nu îți permit să uh, găsești, să targetezi clar datele pe care, de care ai nevoie. Prin urmare, să înțeleg că acordul actual uh, TFTP este lipsit de sens, oricum datele sunt transmise așa în un vrag. Ei bine, nu știu, voi mai citi ce scrieți dumneavoastră aici. Da, e drept, măsurile acestea de consolidare a încrederii sunt necesare, dar nu doar între UE și SUA, ci și între Parlament și Comisie, între Parlament și Consiliu și între instituțiile europene și cetățenii uh, europeni. Noi deci și de asta avem nevoie. Sper că după ce voi fi citit documentele, mă voi putea liniști, dar atâta timp cât uh, răspunsurile se lasă așteptate, uh, e clar că capitolul nu poate fi încheiat. Mulțumim, domnul Kirkhope. Nu pot decât să fiu de acord cu nu pot să fiu de acord cu uh, antevorbitoarea mea. Doamna Infeld mi-aș face griji în cazul în care ați fi de acord cu mine. Oricum, nu pot decât să apreciez uh, eforturile comisiei aceasta este responsabilitatea Comisiei și nu a Parlamentului European. Comisia s-a achitat de responsabilitățile sale rapid și eficient. Nu pot decât să o felicit pe doamna comisar pentru tot ce a făcut. Sunt de acord cu revizuirea acordurilor și sunt absolut convins că această revizuire îi va mulțumi pe toți până la urmă. E drept, uh, încrederea trebuie să fie consolidată, trebuie să fie recreată uh, și această încredere nu poate fi consolidată sau recreată decât pe baza dialogului. Trebuie să recunoaștem că Statele Unite sunt uh, partenerul nostru în lupta antiterorism, Uh, trebuie să găsim și tocmai de aceea o modalitate de a coopera și pe viitor. Nu trebuie, da, din motive politice, să punem uh, în pericol siguranța cetățenilor europeni. Trebuie să sprijinim cooperarea la absolut toate nivelurile uh, Uh, cu americanii. Suntem de acord cu crearea unui program de uh, cercetare a datelor financiare suspecte, un sistem european și acest sistem european cu siguranță s-ar putea ancora în legislația europeană. Și în ceea ce privește sistemul PNR, tot încercăm crearea unui sistem uh, european de genul acesta, iar uh, punerea în aplicare într-un final a acestui sistem, crearea acestui uh, sistem, n-ar fi deloc o idee uh, rea și asta cât mai curând cu putință. Oricum, toate aceste acorduri sunt esențiale pentru siguranța cetățenilor europeni. Sunt încântat de faptul că Europol consideră că aceste acorduri uh, într-adevăr îmbunătățesc uh, siguranța la nivel european. E clar că urmărirea uh, sau colectarea de date cu privire la călătoriile aviatice a îmbunătățit situația, pentru că ne-a, ne-a permis să evităm o mulțime de atentate teroriste uh, la Oslo sau aiurea în Europa. În orice caz, însă, e clar să avem, e nevoie să avem un cadru juridic cât se poate de clar la nivel european pentru cetățenii europeni. Dar până vom crea acest uh, cadru, uh, Uh, trebuie să recunoaștem că sistemul pe care îl avem în momentul de față, iată, funcționează. El poate fi îmbunătățit, dar funcționează. Și pentru asta nu putem decât să mulțumim Comisiei. Comisia s-a ridicat la nivelul așteptărilor și merită laudele noastre. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă rog pe toți să fiți cât mai conciși cu putință, asta pentru a le oferi tuturor celor care au cerut cuvântul pentru a le da posibilitatea tuturor celor care au cuvântul să ia într-adevăr, să spună într-adevăr ceva. Domnul Albrecht. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Maestrom, vă mulțumesc tare mult pentru prezentarea dumneavoastră. În acest pachet văd o mulțime de puncte care nu pot decât să ne ajute în lucrările noastre, care se află în curs, în negocierile în curs, pe tema fluxului de date, protecției de date și uh, transferului de date. Toate datele care sunt uh, um, sunt împărtășite partenerilor de peste Atlantic în contextul diferitelor acorduri și tratate încheiate cu SUA necesită practic un cadru umbrelă. Avem nevoie de un acord umbrelă care să îmbunătățească într-adevăr situația. Uh, care să creeze într-adevăr un cadru cât se poate de clar. Spuneați că acest uh, acord umbrelă va apărea cândva în vara viitoare. Avem nevoie de el și asta cât mai curând cu putință. De asemenea, drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni trebuie neapărat să fie garantate uh, Uh, și asta să fie clar uh, partenerilor americani. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru, pentru că deocamdată cetățenii europeni nu prea au căi de atac în uh, SUA. Deci pe asta trebuie să punem accent. Însă, pe de altă parte, consider că Parlamentul European a avut mare dreptate în momentul în care a spus că dacă nu se fac pași înainte, dacă se eludează Uh, garanțiile pe care le avem, trebuie să tragem mm, uh, consecințele, trebuie să, să tragem învățămintele necesare. Și care sunt aceste uh, învățăminte? Ei bine, din punctul de vedere al Parlamentului European, Ehm, învățământul cel, învă, învățământul cel mai important era acela că ar trebui să suspendăm acordul TFTP. Noi am cerut asta, dumneavoastră ne-ați ignorat. Ei bine, asta e o mare problemă. Dacă Parlamentul European solicită ceva și Comisia ignoră acea solicitare, atunci Parlamentul European nu poate accepta așa ceva. Și asta am spus cât se poate declar în rezoluție. În rezoluție am spus că acesta este un precedent care cu siguranță va influența maniera în care Parlamentul European European va trata pe viitor eventuale acorduri internaționale. Dacă Parlamentul European nu poate să fie, să, nu poate controla în niciun fel aplicarea acordurilor, atunci e clar că Parlamentul European trebuie să saboteze sistemul. În ceea ce privește sistemul TFTS, ă, într-adevăr, nu este neapărat cel mai proporțional cu putință, dar noi ceream ă, ca metoda aplicată să fie metoda ă, de extracție bazată pe, pe, pe un risc concret. Uh, deci nu uh, date în vrac, ci date cât se poate de bine țintite, pentru că doar aș astfel putem garanta într-adevăr protecția cetățenilor europeni. Și încă ceva. În ziarul Huffington Post se scria astăzi că NSA a colectat o serie de date uh, cu privire la activitățile pornografice pe internet a unor personalități pentru a sabota, practic, activitățile acelor persoane. Ei bine, în momentul de față, supravegherea masivă, iată, merge în masă, merge în direcții complet nedemocratice. Uh, în comunicarea dumneavoastră nu văd să vă fi uh, a plecat asupra acestui subiect. E clar că acest tip de supraveghere a eșuat și trebuie să, să învățăm de pe urma acestui eșec. Accesul ilegal la datele personale trebuie neapărat să fie anchetat. De ce nu s-au făcut anchete în acest sens? Sau se fac anchete și asta e o întrebare. Se fac anchete uh, pe tema atacurilor cibernetice care au afectat instituțiile europene sau autoritățile naționale, etc. Mulțumesc. Doamna președinte, mai există șapte persoane care doresc să intervină. Acum lista se încheie. Dar, în aceste condiții, vă rog tare mult să fiți subcinți, pentru că doar așa veți putea lua cu toții cuvântul. Deci vă rog frumos, cât mai scurt cu putință. Asta pentru ca toată lumea să aibă o șansă de a, să poată utiliza șansa de a vorbi. Doamna Harms, vă mulțumesc. Doamna Maelstrom, aceste documente îmi amintesc de de uh, documentele uh, publicate înainte de căderea Republicii Democrate Germane. Uh, în documentele alea publicate în număr din ce în ce mai mare se vorbea din nou și din nou despre prietenia solidă care leagă RDG-ul de Uniunea Sovietică. Cam așa uh, Cam asta este ideea care îmi vine în minte în momentul în care văd comunicările dumneavoastră. Bine, Acum, uh, să fim serioși, ceea ce ne spuneți dumneavoastră aici nu este suficient. Dați-mi voie să fac câteva comentarii. Dumneavoastră ne anunțați uh, care au fost uh, progresele înregistrate. În anexă, uitați-vă acolo pe liniuță, liniuțe și veți, vă veți da seama că sunt menționate acolo elemente care nu au nimic de a face cu terorismul. Ați compilat o serie de evenimente care s-au uh, petrecut în ultimul timp, dar care n-au neapărat ceva de a face cu terorismul. Asta nu este o... Toate acestea nu uh, sunt o dovadă a faptului că SWIFT-ul funcționează. Doar dacă evenimentele enumerate de dumneavoastră ar fi avut uh, o dimensiune SWIFT, și evenimentele ar fi avut un final fericit, doar astfel ne-ați fi convins că, iată, sistemul funcționează. Deci, cum funcționează lucrurile? Dați-ne niște exemple cât se poate de concrete, altele decât cele pe care le-ați enumerat aici. Cifrele astea le cunoaștem, le cunoaștem de mult. Din punctul meu de vedere, ăsta nu este un uh, pas înainte. În al doilea rând, suspendarea. Uh, Dumneavoastră spuneați că ați fost uh, asigurați înscris, că niciun fel de date ilegale nu ar fi fost extrase sau că nu s-ar fi folosit metode ilegale pentru extragerea unor date. Care sunt asigurările clare pe care le aveți în acest sens? Care sunt garanțiile clare în acest sens? Deci care au fost probele, datele, informațiile, materialele care v-au fost prezentate și care stau la baza uh, imaginii pe care o aveți noastră despre realitate? Uh, în al treilea rând, cine a închetat sau anchetează în momentul de față uh, intrarea NSA sau folosirea ilegală de către NSA a datelor SWIFT. A anchetat cineva evenimentele, cineva la nivel european sau la nivel american, deci cine anume a anchetat și care sunt uh, datele și rezultatele concrete ale acestor uh, anchete. În al patrulea rând, înainte de a vorbi despre un nou SWIFT, SWIFT uh, european sau sprijinit de NSA sau oricum ar fi el, înainte de a vă gândi la un nou sistem, trebuie să clarificăm această problemă. Uh, Dumneavoastră spuneți că capitolul s-a încheiat, că gata, anchetele s-au, uh, s-au uh, încheiat, că nu mai are sens să vorbim despre suspendarea acordurilor, fără să avem niciun fel de dovezi care să fundamenteze această problemă, această decizie. Uh, nu o să vorbiți despre tratate, dar care sunt dovezile? M-am săturat, sincer să fiu, m-am săturat să mi se tot explice lucruri fără ca aceste lucruri să fie dovedite de către cineva. În momentul de față, Parlamentul European și dumneavoastră în calitate de reprezentant al Comisiei și Consiliul de asemenea, deci toți ne facem de râs în fața cetățenilor europeni. Și cetățenii europeni trebuie să meargă anul viitor la urne și trebuie să voteze pe cineva. Dar pe cine să voteze în condițiile în care, iată, drepturile lor sunt încălcate, încălcate sistem, sistematic, fără ca instituțiile europene să facă ceva împotriva situației. Banii se, se risipesc, discuțiile primează și deci nu pot să fiu de acord deloc cu aceste comunicări. Mulțumim, doamna Sipăl. Scurt. Voi încerca, voi încerca să fiu subcintă. Însă trebuie să recunosc că după această prezentare și bineînțeles că n-am avut timp să citesc toate aceste documente, deci după această între, ă, prezentare sunt iritate. Încrederea cu, uh, însua trebuie să fie recreată, dar mai întâi de toate, haideți să avem încredere în toate declarațiile făcute de către autoritățile americane. Minunat! Una dintre măsurile de uh, recreare a uh, încrederii este uh, protecția datelor. Dar asta nu ține de mandatul dumneavoastră. Să nu uităm că protecția datelor și acordul umbrelă cu SUA nu au mai nimic de a face cu această încredere care trebuie să fie creată. Uh, Discutăm despre asta de mai mulți ani de zile deja. Deci protecția datelor nu are nimic de a face cu atacurile NSA. Prin urmare, uh, protecția datelor nu se poate transforma într-o măsură de creare a încrederii. Deci, vă rog frumos, trebuie să creați niște proceduri cât se poate de concrete, cât se poate de reale, cât se poate de ușor de monitorizat, uh, niște, uh, pentru că acestea sunt necesare pentru monitorizarea tuturor serviciilor secrete secrete, nu doar celor, a celor americane. Și acum, SWIFT-ul. Nu facem uh, extracție pe teritoriul european pentru că ar fi prea scump Ăsta e motivul invocat de dumneavoastră. Pentru orice altă măsură antiterorism avem suficienți bani. În bugetul uh, Uniunii Europene cred că sunt puse la dispoziție vreo 50 de milioane de euro pentru crearea unui sistem european PNR Comisia e sigură că va crea în curând un nou sistem de protecție a frontierelor externe. În ciuda, în ciuda crizei economice avem bani pentru un asemenea sistem. Dacă îmi vine vorba despre datele PNR, uh, nu mai avem bani. Și după aceea ați spus, dumneavoastră, mi se pare că nu putem să cerem ca datele sau standardele privind protecția datelor uh, standardele europene să fie respectate. Ei, dacă nici noi nu putem respecta standardele stabilite la nivel european, atunci ce să le mai cerem americanilor? Și dumneavoastră mai spuneți că n-am avea niciun fel de beneficiu. Sunt de, de-a dreptul iritată pentru că obiectivul extracției nu uh, este acela de a nu mai trimite date în vrac americanilor, ci de a filtra pe teritoriul european datele, pentru ca mai apoi doar datele concrete, uh, datele legate de o anumită solicitare să fie mai apoi predate partenerilor din afară. Și eu cred că acesta este un beneficiu în sine, este o valoare adăugată. Sunt iritată și mă tem că nici măcar o uh, lectură aprofundată a acestor documente nu mă va liniști. Și critica mea cu privire la acordul PNR între Uniunea Europeană și SUA cu siguranță va continua să existe. Mulțumim, doamna Latford. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt un pic surprinsă de doamna comisar uh, Malmström, pe care, bineînțeles, uh, că o salutăm pentru prezența sa aici pentru că dacă vorbim despre clauza de concentrare la articolul 19, mă mir că a făcut acest lucru fără să ne consulte pe noi înainte la Comisia Libe, pentru că votasem deja cu majoritate pentru o suspendare uh, de moment a acordului. Și ar fi fost, din punct de vedere strategic, să se întoarcă la noi, doamna comisar, pentru a ne explica de ce ar fi nevoie de așa ceva, înainte de a trimite o scrisoare trezoreriei, lucru care s-a întâmplat chiar ieri. Cred că îmi dați dovadă de prea mare autoîncredere și sunt surprinsă de felul în care n-ați putut aștepta până în această dupămasă pentru a trimite această scrisoare. De fapt, n-am înțeles uh, niciodată ce se întâmpla cu această scrisoare din 18 septembrie, dar se pare că se scrie acolo cu claritate că TFTP-ul nu înseamnă că există un acces direct la datele SWIFT. Și este de înțeles acest lucru pentru că cererile sunt primite pentru instituții financiare, pentru anchete de tip penal, de asemenea registrele financiare. Acest lucru e de înțeles, dar n-am avut ocazia să citesc acest raport și vreau să vă întreb dacă se spune în acel raport că ar exista și alte mijloace de a obține datele SWIFT sau nu. Pentru că după aceea se spune că guvernul american utilizează TFTP-ul pentru a obține date SWIFT pe care nu le poate obține din alte surse. Și am spus deja acest lucru în urmă cu două luni, cu naivitate, că eu nu știam că aceasta urma să fie uh, o resursă de ultimă instanță. Eu credeam că aceasta este prima modalitate folosită sau poate chiar și singura uh, deci mă surprinde acest element și am descoperit în raportul dumneavoastră care ar fi răspunsul la această întrebare, dacă există unul sau mai multe canale de accesare. Și acum la pagina a treia, raportul PNR, se vorbește de lupta împotriva terorismului și, de fapt, nu răspundeți la întrebarea pe care vă pusesem. Se spune că permite uh, să se facă evaluări și noi vă întrebam care sunt dovezile de care dispunem. sau prins într-adevăr teroriști și se pare că niciodată n-am primit un răspuns foarte clar în acest sens. Nu știu dacă acum ne puteți lămuri. Doamna Vergiat și vă rog foarte pe scurt. Voi încerca, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența sa atât de rapidă după adoptarea raportului de către comisie. Așa cum au spus și ceilalți colegi, n-am avut încă timp să citesc în detaliu acest raport, doar la suprafață, și am citit primele reacții din presă care uh, sunt uh, în sensul comentariilor făcute de majoritatea colegilor aici. Pot să spun că uh, m-a surprins felul în care ne-ați prezentat lucrurile, doamnă Malmström. În prima parte ne-ați vorbit de eficiența luptei împotriva terorismului și, prin urmare, de protecția cetățenilor. Și cred că o astfel de prezentare nu este mult, mulțumitoare pentru noi. Așa cum spunea și doamna Ernst, eu cred că nu s-a dovedit nimic în ceea ce privește eficiența acestor proceduri de luptă împotriva terorismului, pentru că există o serie de listă cu cauze care sunt implicate, dar nu am văzut care este eficiența, iar noi dorim să știm în ce fel procedurile utilizate și atacurile față de datele cetățenilor pot fi justificate printr-o eficiență a luptei împotriva terorismului și în acest sens deocamdată nu avem nicio dovadă. Documentul vorbește foarte mult și dumneavoastră ați făcut același lucru în prezentarea dumneavoastră de utilitatea și valoarea semnificativă a acestui acord. Dar v-aș reaminti că principiul în acest domeniu nu este cel al utilității, ci utilitatea necesară pentru a atinge anumite obiective, ținând cont de drepturile fundamentale. Și m-a surprins pentru că de mai multe ori am auzit uh, comentarii din partea Europolului uh, care afirmă că a fost dată la o parte și acum uh, închei, doamna președintă, nu vă îngrijorați, pentru că aceste îngrijorări nu se fundează pe nimic, se pare. Și un ultim comentariu, care a fost deja menționat aici în sală, ne spuneți că nu avem uh, dovada contrarie, dar mie mi se pare că tot ce a apărut din iunie încoace în presă uh, ne face să avem îndoieli. Deci aș vrea să știu uh, care sunt uh, argumentele dumneavoastră pentru a spune că nu avem dovezi contrarii. Și o ultimă frază, sunt absolut de acord cu comentariul domnului Albrecht. Cred că este o chestiune fundamentală și anume aceea a protecției cetățenilor europeni. Și aici, iată, încă o dată ne aflăm din nou la punctul de plecare. Mulțumesc! S-au uh, prezentat multe îngrijorări, dar dacă doriți să auzim și răspunsurile, va trebui să ne grăbim un pic. Doamna Romero Lopez, vă rog. Da, voi încerca, doamnă președintă, și eu. Doamna Malstrom, când am primit acest pachet, acest document, pe care, bineînțeles, n-am avut timp să-l citim, și vă mulțumim oricum pentru, pentru acesta, există un prim semn de întrebare care apare, pentru că avem impresia că cei care au făcut această analiză n-au ținut cont de tot ce s-a întâmplat între timp, de această adevărat uh, tragedie și toate dezvăluirile făcute de domnul Snowden, pentru că, într-adevăr, această încredere a dispărut și avem senzația că nici dumneavoastră nu vă dați seama că, de fapt, am cerut să fie suspendat acest acord. Chiar ieri ne-am întâlnit cu congresiștii americani și ei înși și-au făcut autocritica și și-au, ne-au spus că pun sub semnul întrebării până și acel Patriot Act și că se vorbește despre o remodelare a serviciilor de spionaj. Deci, Chiar și ieri, anumiți deputați din partea PP-ului vorbeau despre suspendarea acordului PNR. Deci nu acesta este momentul cel mai potrivit pentru evaluarea acestui pachet, pentru o revizuire a lui. Nu, s-a terminat cu această încredere reciprocă. Și va trebui, în primul rând, să vedem cum putem face pentru a ajunge la o altfel de situație. Pentru că ce s-a întâmplat a fost înainte de dezvăluirile Snowden. Ce s-a întâmplat după aceea cu Snowden a schimbat cu totul datele situației. Și americanii și-au dat seama că nu se poate lupta împotriva terorismului renunțând la libertățile publice. Și terorismul nu se află în telefonul doamnei Merkel și nici în compania Petrobras din Brazilia. Nu. Deci s-a distrus toată această încredere și dacă vrem să reconstruim încrederea, atunci vom vorbi despre acordul cadru pentru asistență judiciară și celelalte acorduri cadru. Și probabil că lucrurile vor fi cu totul altele pe viitor. Dar dacă veniți acum în fața noastră cu acest pachet, avem senzația că veniți din preistorie, din secolul trecut. N-are nimic de a face cu ce se întâmplă acum. Mulțumesc, domnul Weidenhorter. Oh, ich bin Vă mulțumesc și eu sunt încântată de faptul că ați venit în fața noastră. Dar, doamnă comisar, lucrul acesta nu este neapărat cel mai bun lucru cu putință. Sau... De ce spun asta? Pentru că din punctul meu de vedere cazul nu s-a încheiat, nu s-a închis nici pe departe nu puteți să decideți închiderea cazului fără a discuta în prealabil cu noi. De asemenea, uh, ne-ați transmis cu mare întârziere până la urmă aceste documente. Uh, unii uh, le-au primit mai devreme, ale mele erau calde în momentul în care am ajuns aici la masă. Eu cred că ar fi trebuit să veniți în fața noastră doar după ce ne-ați, ne acordat suficient timp la dispoziție pentru a citi uh, documentele cu atenție. Sunt de acord de asemenea cu colegii mei care spun că o atentă anchetă, o anchetă detaliată trebuie să fie încheiată. Până această anchetă nu va fi făcută, cazul nu s-a închis, nici pe departe, nu este clasat. Parlamentul European va uh, insista asupra acestui fapt, cu siguranță. Uh, da, avem nevoie de consolidarea încrederii cu, uh, în americani, dar cu o asemenea metodă, dumneavoastră nu faceți nimic altceva decât să periclitați încrederea pe care cetățenii europeni o au în noi. Această metodă a dumneavoastră este mult prea grăbită. Vreau să vă întreb dacă puteți exclude faptul că vreo formă de spionaj industrial ar fi putut avea loc în acest context. De asemenea, vreau să aflu cât se poate de concret câte atacuri teroriste au fost într-adevăr evitate datorită acestor date. da, într-adevăr, trebuie să vă adresați uh, Congresului American, dar să nu uităm că și Parlamentul European este <laughs> cel puțin la fel de important, ca să nu mai vorbim despre parlamentele naționale care trebuie să fie consultate. Vă mulțumesc. Doamna Corața Bild Mulțumesc, doamnă președintă. N-am cerut să iau cuvântul, pentru că, în mod normal, dacă n-am citit raportul, nu mă pronunț la chestiuni tehnice și atât de importante. Dar sunt de acord cu ceilalți colegi care cunosc bine subiectul. Însă un lucru mă îngrijorează pe mine. Cu toții încercăm să facem eforturi pentru a relua relația de încredere cu Statele Unite și mă întreb dacă asta este atitudinea cea mai bună pentru a o face. Am auzit de atâtea ori atât de multe lucruri că totul e din vina comisiei, dar eu vreau să vă întreb ce vom fi noi, Netanyahul Europei, uh, chiar și atunci când se ajunge la un acord nemaipomenit cu Iranul, care bineînțeles că nu este exact ceea ce noi ne dorim, dar asta restabilește încrederea într-o lume civilizată prin utilizarea dialogului. Vorbim cu Statele Unite, Sofie. Și de ce o facem? Pentru că noi nu suntem uh, un tribunal de justiție, nu, suntem parteneri, suntem aliați ai Statelor Unite. Acum am eu cuvântul. Nu, nu e vorba aici de întregul program de supraveghere în masă care ne-a șocat pe toți. Nu, vorbim aici despre două acorduri. Și, dragi colegi, cuvântul acord înseamnă parteneri. Și nu sunt de acord cu ce s-a spus aici, că este vorba de o închidere a dosarului. Nu, dacă citesc această scrisoare, se vorbește despre intensificarea eforturilor, a monitorizorii, a unei cooperări și mai înalte. Și asta nu înseamnă că sunt mulțumită cu ce se întâmplă, dar vă spun că nu suntem o instanță, nu suntem în tribunal. Dorim să reluăm încrederea față de cetățenii europeni, dorim să avem un nivel de protecție a datelor ridicat și asta nu înseamnă că trebuie să călcăm în picioare pe toată lumea. Și asta mă îngrijorează foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, doamna comisar spunea într-adevăr că este o chestiune care trezește emoțiile tuturor și ne așteptam la astfel de comentarii. Spuneam încă de la început că există o îngrijorare foarte gravă în ceea ce privește activitățile NSA și lipsa de încredere față de Statele Unite și ce putem face pentru a restabili această încredere. Cred de aceea că dezbaterea de astăzi este importantă pentru a asculta opiniile unora și altora. Doamna comisar, acum vă dau cuvântul pentru a încerca să răspundeți la toate aceste întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Bineînțeles, voi încerca să răspund pe cât pot. Îmi pare rău că nu ați avut timp să citiți tot raportul, dar trebuia să vin aici cât mai repede cu putință, dar bineînțeles sunt dispusă să revin cu o altă ocazie și să răspund la alte întrebări care vor apărea după ce veți analiza cu atenție raportul, indiferent când doriți dumneavoastră tot ce s-a întâmplat în legătură cu dezvăluirile asupra activităților NSA au neliniștit lumea întreagă. Eu sunt nemulțumită, lumea întreagă, chiar și lumea arabă este nemulțumită, pentru că agenția americană și-a depășit limitele prin această supraveghere în masă, care foarte probabil este ilegală și oricum este de neacceptat și există multe procese în curs pentru a vedea dacă se poate clarifica situația și cum putem merge mai departe. Însă mie mi s-a cerut să analizez un acord în concret, TFTP-ul. Și înainte de dezvăluirile lui Snowden, vă promisesem deja să avem un raport asupra valorii adăugate a TFTP-ului, un prim raport asupra PNR-ului, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu acordul nostru, pentru că avem și acolo exemple în legătură cu ce se face în uh, PNR. Și, în plus, să vedem care sunt opțiunile de extracție de date pe teritoriul european și aceasta este doar o parte uh, care este implicată. Bineînțeles că Comisia știe foarte bine care sunt cererile din partea Parlamentului European. Dumneavoastră însă cereți suspendarea tratatului. Dar dacă citiți uh, litera mică acestui acord, se spune că dacă sunt neînțelegeri sau interpretări diferite, trebuie să se facă consultări. Și după consultări, așa se spune în acord, după consultări se poate suspenda un acord. Nu se poate suspenda așa, pur și simplu. Așa că eu am lansat imediat consultările formale. Și nu doar i-am sunat și le-am spus, uh, haideți să ne vedem la o cafea pentru că ați încălcat acest tratat. Nu, am avut uh, ore de uh, de lucrări împreună pentru a clarifica lucrurile. Dar, bineînțeles, comisia nu este o instanță polițienească. Noi nu ne dedicăm anchetelor. Nu putem face anchete specifice, putem pune întrebări și putem realiza un dialog, pentru că asta facem cu partenerii noștri și am făcut-o. Am primit multe răspunsuri, clarificări și asigurări înscris din partea trezoreriei și a Casei Albe că nu s-a încălcat acordul. Iată ce putem face din partea Comisiei. Nu putem face mai mult. Nu avem dovezi care să arată că ar fi încălcat acordul, Există, bineînțeles, acuze aduse în presă, dar asta nu este suficient pentru a arăta că într-adevăr s-a încălcat acest acord. Dar asta nu este îndeajuns. Am văzut și din scrisoarea domnului Col că e nevoie de măsuri de construire a încrederii printr-un proces de monitorizare formală care să țină cont de activitatea Autorității de Protecție a Datelor pentru o mai mare transparență, pentru a examina care sunt amenințările și pentru a avea o imagine completă. Așa că acordul va fi monitorizat îndeaproape în vederea revizuirii din primăvara anului viitor și sperăm să ne întoarcem la această revizuire cu și mai multe motive. Comisia este cea care organizează în mod formal consultarea și colegiul ia această decizie. S-a întâmplat în această dimineață pentru încheierea consultării asupra acestor aspecte. Referitor acum la construirea încrederii și calitatea acesteia, avem câteva elemente în cadrul TFTP-ului, unde considerăm că trebuie să facă îmbunătățiri, de asemenea în cadrul PNR, personalizarea datelor, mai multe informații statistici asupra datelor, nevoia de a avea un sistem de tip push, de plin și așa mai departe. Toate acestea vor fi făcute cu ajutorul dumneavoastră și, bineînțeles, o vom raporta. Asta nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat. Nu, mai avem multe de făcut și ne îngrijorează în continuare ce face sau ce a făcut uh, NSA-ul la nivelul cetățenilor europeni sau a companiilor europene. Iată de ce suntem implicați în chestiunile de protecție a datelor și în acordurile generale dar cred că ar avea de câștigat cetățenii în claritate și protecție dacă continuăm pe acest drum. Și poate dacă doriți, doamna comisar Reding poate să vă dea mai multe detalii. Am fost cu dânsa săptămâna trecută în Statele Unite și pot să vă spun că și autoritățile de acolo sunt foarte îngrijorate și doresc să facă cât mai multe până în luna decembrie. Și președintele Obama a spus că faptul că NSA-ul putea să facă acest lucru nu înseamnă că îi permitea să uh, își ia această libertate. Deci se va discuta la Congresul American toată această chestiune și sperăm să avem un regulament mai strict, niște limite mai clare, uh, o monitorizare mai bună pentru a vedea ce poate face și ce nu poate face NSA-ul și aceasta ne va asigura protecția noastră a cetățenilor europeni. În ceea ce privește extracția datelor, SWIFT-ul, practic, sunt date în vrac. Sunt date pe care le obții pentru o perioadă de timp și după aceea, pe baza anchetelor individuale, poți extrage date individuale. Deci ai nevoie de un sistem de extracție care trebuie construit pe teritoriul european. Dacă se poate face, da, răspunsul este da, bineînțeles. Am arătat acest lucru. Întrebarea însă este dacă e de dorit să avem un astfel de sistem, dacă este proporțional, dacă este justificabil, dacă o putem face acum, să avem o astfel de bază de date în Uniunea Europeană. Eu am îndoieli, dar vom vedea ce va spune Consiliul, pentru că deocamdată nu s-a pronunțat în niciun fel și după o primă discuție în urmă cu doi ani, raportorul dumneavoastră din această comisie a dezbătut această chestiune cu Consiliul și nu a ajuns la nicio concluzie, așa că dumneavoastră veți analiza situația și veți vedea care sunt opțiunile și veți comunica aceste opțiuni Comisiei pentru ca în viitorul mandat să putem face propuneri. Au fost foarte multe întrebări, doamnă președintă. Vă rog să-mi aduceți aminte dacă cumva las deoparte vreuna importantă. Sunt convinsă că nu aveți toate răspunsurile, nici noi nu am primit toate răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat americanilor. Facem în continuare presiune, am dorit ca și Consiliul să dea dovadă de mai mare cooperare în negocierile cu Statele Unite, dar la aceste dosare, iată care este situația actuală. Asta nu înseamnă că aici gata închidem ușa și s-a terminat. Nu, dar am ajuns aici și vom continua cu foarte mare atenție vom avea o monitorizare uh, detaliată a situației și vom reveni, bineînțeles, în fața dumneavoastră când va fi nevoie. Vă mulțumesc! Într-adevăr, asta trebuie să facem și e clar că întâi trebuie să studiem cu atenție raportul și n-am avut timp să o facem pentru astăzi. Ar fi util să avem astfel de dezbateri și pe viitor, poate peste câteva săptămâni, când vom fi citit deja raportul și poate între timp și dumneavoastră veți avea mai multe date și detalii și eventual să avem și niște sugestii pentru restabilirea încrederii. Pentru că e clar că aceste dosare au legătură, sunt interconectate, nu pot fi separate și toate depind practic de relația de încredere între cei doi parteneri. Deci poate găsim un alt moment pe viitor pentru a ne întâlni. Vă mulțumim încă o dată, doamnă comisar. Vreau să mulțumesc uh, tuturor participanților pentru că ați încercat să respectați timpul pe care îl aveam. Și acum avem mai puțin timp uh, pentru următorul punct de pe ordinea de zi, și anume o audiere, dar vom încerca să facem față.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

Okay. uh, hello. need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. <laughs> Sorry, I say, uh, we definitely. Uh... Dragi colegi, trebuie să mergem mai departe. După această dezbatere atât de delicată și controversată, sperăm să avem o audiere mai puțin controversată. Este vorba de programul european de formare în materie de asigurare a ordinii publice. Comisia a propus încă din martie stabilirea unui astfel de program pentru creșterea cooperării transfrontaliere între autoritățile vamale de frontieră și pentru o întărire a acestei culturi. Un element important este obiectivul ambițios de a avea o cooperare între agențiile europene diverse și iată de ce mă bucur să văd că astăzi avem mai multe agenții reprezentate Sper cel puțin, pentru că așa mi s-a spus că sunt uh, agențiile reprezentate în sală. Avem mulți vorbitori pentru această după masă. Doamna Mathieu, care trebuia să fie raportor pentru așa numitul raport CEPOL, care încă nu există, dânsa se scuză pentru că nu va putea participa dar oricum noi vom menține această chestiune a CEPOL separată de Europol, pentru că CEPOL-ul a fost uh, foarte afectat de această schemă și vom vedea în dezbatere ce se va întâmpla. Și vom asculta și punctul de vedere al agențiilor și în sfârșit al Comisiei Libe. La ultima dezbatere pe care am avut-o cu această temă a fost clar că nu e vorba în niciun caz de o fuziune între cele două și Consiliul și 25 de state membre sunt în mod clar împotriva acestei fuziuni. Și pentru că doamna Mathieu nu este aici, am să rog întâi pe domnul Pribe să ia cuvântul din partea digihome, Din câte știu, dânsul trebuie să plece un pic mai devreme, și după aceea vom da cuvântul celorlalți invitați. Thank you very much, Mr. Chair, and I... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să încerc să fiu foarte succint pentru că deja timpul meu de vorbire s-a terminat în conformitate cu programul. Cum ați spus, Comisia în martie în acest an a transmis o comunicare în ceea ce privește schema de formare uh, europeană și obiectivul acestei comunicări este să prezinte o abordare de politici coordonată și să asigure o formare de bună calitate agențiilor de aplicare a legii pentru a crește nivelul de cunoștințe uh, și cooperarea polițienească. După cum toată lumea știe, um, poliția are deja o dimensiune internațională și acest lucru este esențial pentru dezvoltarea unei culturi de aplicare a legii comună. Uh, politica de formare definește patru uh, domenii sau tendințe acolo unde se face formare la nivel uh, european, ceea ce are o valoare adăugată față de formarea la nivel național. Prima tendință este cunoștințe legate de instrumentele europene pentru uh, consolidarea cooperării, apoi um, um, cooperarea bilaterală, prioritizarea uh, temelor polițienești, al treilea trend, și instrumente comune pentru activitatea polițienească în uh, țările terțe și exportul de bune practici în țările terțe ar fi a patra tendință. Comunicarea face o distinție clară între cele patru domenii, primele două fiind de competența statelor membre, dar beneficiază de instrumente de învățare și de diseminare a bunelor practici, iar 3 și 4 asigură formări mai țintite în conformitate cu prioritățile europene. Ca să vă dau un exemplu, comunicarea stabilește, spre exemplu, în a patra tendință a schemei, că formarea trebuie să fie parte integrantă a bugetului misiunilor civile UE în țări terțe. Deci, uh, trimiteri la formările uh, dinainte de deplasare ca o precondiție pentru aceste misiuni ar trebui să apară atunci când uh, agenți de aplicare a legii sunt implicați în misiuni în țări terțe. Evenimentul de vizibilitate de astăzi este o ocazie ideală pentru a conștientiza publicul de importanța acestei formări în sensul de a avea o uh, abordare comună pentru a evita uh, duplicarea de resurse. De aceea suntem recunoscători CEPOL pentru organizarea acestui eveniment și având în vedere eforturile semnificative care s-au făcut pentru activitatea de cartografiere, Cred că este momentul să începem cu pregătirile pentru implementarea acestei uh, scheme. Comunicările din martie arată că CEPOL este forța directoare pentru aplicarea acestei, acestui, uh, acestei scheme printr-o cooperare strânsă cu statele membre și actorii implicați. Având în vedere uh, problemele de buget, este evident că unele calendare, unele termene limită menționate s-ar putea să nu fie relevante, dar uh, trebuie să confirmăm că CEPOL va fi locomotiva de implementare a acestei scheme și, de asemenea, trebuie să vă spun că vom avea în continuare discuții pe viitor cu CEPOL, dar în uh, ultimele luni uh, am cam regretat că am neglijat să ne uităm la fondul problemei după atâtea discuții. Și de aceea este o ocazie bună pentru a vedea care ar fi dimensiunea europeană a formării polițienești, ținând cont și de faptul că trebuie să luăm în calcul subsidiaritatea și că formarea fundamentală a ofițerilor de poliție va, rămâne la latitudinea statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că toată lumea este de acord că este extrem de important să avem o bună formare a polițiștilor. Vreau să-l invit pe domnul Schröder de la CEPOL să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau și eu să-mi exprim recunoștința pentru organizarea acestui eveniment și aș vrea să Mă refer doar la trei puncte importante. În primul rând, vă fac o imagine de ansamblu al uh, portofoliului nostru și niște observații de viitor pentru formarea uh, uh ofițerilor de poliție în cadrul acestei uh, scheme. Așa cum am menționat, câteva elemente cheie, informații cheie despre modelul de afaceri, uh, CEPOL uh, este o rețea cu toate academiile de poliție din Europa, acest lucru fiind uh, un avantaj esențial pentru că reunim competențele tuturor partenerilor din uh, Europa și oferim sprijin direct tuturor partenerilor din statele membre pentru a-și dezvolta propriile activități. Căutăm în mod activ și o cooperare strânsă cu celelalte agenții europene și, ca exemplu, cu Europol, Eurojust, Frontex am stabilit mai multe activități de formare în cooperare pentru competențe cheie uh, din uh, aceste agenții, astfel încât uh, ofițerii de poliție să poată învăța mai multe. Am stabilit, de asemenea, relații bune cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale, pentru că acesta este un element transversal extrem de important pentru formarea polițiștilor. Trebuie să nu uităm și celelalte agenții cu care stabilim uh, uh, activități de cooperare. Trebuie să umplem și golul între politici și practică și să reunim uh, aplicarea legii cu știința, pentru că dacă avem un regulament bun, trebuie să ne asigurăm că uh, ofițerii știu să lucreze cu acest regulament și uh, că există formarea potrivită. Implicăm toți actorii de la nivelul statelor membre și din agențiile europene de la început până la implementare. Ne bazăm pe o evaluare a nevoilor de formare și avem uh, o legătură strânsă cu prioritățile europene. În momentul de față, 40% din portofoliul nostru este uh, pentru sprijinirea priorităților de politici. Cum am spus mai devreme, Cooperăm cu academiile din statele membre. Avem diverse opțiuni de învățământ, avem conferințe, module de învățământ online, un program de schimb de informații și oferim multe tipuri de activități pentru a sprijini statele membre în activitățile lor de formare și avem mai bine de 7.000 de participanți în activitățile noastre. Uh, ne sprijinim și partenerii din uh, Balcanii Occidentali, de asemenea. CEPOL și rețeaua sa joacă deja un rol cheie în uh, construirea de capacități în Europa. Atunci când vorbim despre cultura comună de aplicare a legii, încrederea reciprocă este un element cheie și credem că uh, prin activitățile noastre vom reuni oficialitățile, le vom oferi timp să învețe unii de la alții și credem că este o contribuție extrem de valorabilă atunci când vorbim despre încrederea reciprocă a agențiilor uh, de aplicare a legii. Câteva observații legate de viitorul uh, acestor activități în Europa. În următoarele luni, Europa trebuie să decidă uh, programarea post-Stockholm și uh, recomandăm să existe și o evaluare a eforturilor și credem că există deja o bază foarte bună de cooperare. Știm că pe viitor trebuie să fim pregătiți să lucrăm cu resurse mai puține și credem că un pas important este să ne concentrăm mai mult asupra calității activităților. Ca să vă dau câteva exemple, credem că pentru viitoarea dezvoltare trebuie să fim mai atenți la calitatea programelor. Ne gândim la certificare și acreditare, ne gândim la calitatea formatorilor, și vrem să stabilim un sistem de certificare a formatorilor și să avem o bază europeană de date cu acești formatori, dar ne gândim și la calitatea participanților, dacă formăm într-adevăr persoanele uh, potrivite și cred că în momentul de față lucrurile nu stau chiar rău, dar trebuie să fim mai exacti cu resurse mai puține. Trebuie să evaluăm mai bine și impactul, să vedem ce putem obține cu resurse limitate. De asemenea, și calitatea mediului de învățământ, și mă gândesc aici în special la cel online, care este extrem de important pentru viitor, și trebuie să investim în acesta pentru a ne asigura că este actualizat Câteva observații legate de beneficiile cheie ale acestei scheme. Așa cum s-a menționat, Am sprijinit deja Comisia în cadrul exercițiului de cartografiere pentru a, vedea, a avea o imagine de ansamblu uh, a pieței, dacă se poate spune așa. Apreciem uh, structura și principiile acestei scheme de formare și, așa cum a spus și domnul Piper, cred că este o structură clară de responsabilități la nivel regi uh, național, regional și UE. Și respectăm astfel principiul subsidiarității, iar uh, când vorbim despre rolul agențiilor, credem că există uh, o idee de a transforma suprapunerile în sinergii. Și în acest moment uh, lucrurile stau foarte bine, dar credem că există potențial suplimentar de dezvoltare atunci când vorbim de sinergii suplimentare cu resurse mai puține. Dimensiunea externă a formării polițienești Credem că rolul uh, misiunilor polițienești și construirea de capacități în afara Europei, considerăm că există o capacitate de o mai bună coordonare a eforturilor și ne gândim aici la eforturile făcute atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul uh, european. După cum am spus, credem că CEPOL este deja pregătit să joace un rol relevant în uh, uh, aplicarea schemei de formare și așteptăm cu interes să vedem ce se întâmplă pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul domnului Borobio Leon din Spania și o să vă rog să vă limitați la 5 minute, ca să avem și timp de discuții ulterior. Vă rog. Presidenta, muchísimas, muchísimas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc CEPOL-ului de asemenea pentru această oportunitate de a prezenta aici punctul de vedere al centrelor de formare la nivel național față de schema europeană. Am pregătit o scurtă prezentare și aș dori să vă prezint pe scurt care este punctul de vedere al centrelor de formare polițienești din Uniunea Europeană, ținând cont de modelul pe care îl cunosc eu și anume modelul spaniol. Patru sau cinci comentarii pe care aș vrea să le fac modelul polițienesc spaniol, forțele de securitate ale statului, modelul de formare utilizat de către organismul numit Guardia Civil și corpul polițienesc de poliție și care sunt nevoile din punctul nostru de vedere și dacă se poate face o implementare totală a acestei scheme europene în centrele de formare națională în statele membre. Iată, o prezentare pe scurt a modelului spaniol. Noi uh, avem mai multe corpuri uh, de poliție și, de fapt, uh, modelul nostru seamănă cu cel din alte state europene. Putem vedea că rata de numărul de polițiști pentru 1000 de locuitori este de 5,2, deci este destul de ridicat, iar numărul total este cel de 152.000 de efective polițienești. În primul rând avem uh, Guardia Civil și Corpul Național de Poliție și e important să existe o cooperare polițienească eficientă între toate organismele prezentate. Vă spuneam mai devreme că avem 155.000 uh, aproximativ de efective care depind de stat și care sunt împărțite între cele două organisme. Să vă dați seama, deci, în acest fel, care este impactul nivelului de formare făcut la nivel statal. Principiile constituționale care sunt utilizate sunt cele ale egalității, um, transparenței, Uh, șanselor egale pentru toată lumea și, de asemenea, problemele legate de securitate și anchetă poliționească. Liniile directoare ale procesului de formare poliționească sunt uh, redactate de către Consiliul de Miniștri și după aceea ministerele competente se implică pentru ca până la urmă cei care redactează programele de formare polițienească să fie departamentele proprii ale instituțiilor afectate. Toate aceste sisteme sunt integrate în sistemul educațional general și au propria sa structură. Departamentele care, sau unitățile care sunt afectate sunt uh, universitățile, uh, centrele de formare, studenții, profesorii și managementul polițienesc atunci când e vorba de luarea de decizie, pentru că aceștia orientează planurile de formare în funcție de nevoile pe care le identifică societatea. Mai am uh, trei slide-uri în legătură cu structura formării profesionale. Este o formare profesională de specializare de studii înalte. Se vede aici uh, că această formare poate fi inițială, de specializare sau superioară. În încheiere aș vrea să vă indic că sistemul de formare pentru poliția la nivel statal este integrată în spațiul de formare european, deci ține cont de planul de la Bolonia. Iar studiile superioare pentru uh, polițiști presupun 365 de credite universitare și deci uh, uh, diploma finală este una la nivel universitar. În corpul uh, de polițiști la nivel național există o formare specializată, una pentru promovare și una simplă. Accesul la uh, instanțele polițienești se poate face prin mai multe uh, categorii pe care le puteți observa aici în slide. Și un ultim comentariu se ține cont și de schema educațională superioară la nivel european. Deci se utilizează și titluri de genul uh, master universitar în conformitate cu criteriile de la Bolonia. Și pentru a fi acceptat la aceste cursuri trebuie să îndeplinești criteriile necesare pentru studii superioare și um, diploma finală este cea de masterat. Există universități publice care dau astfel de diplome, cum ar fi cea din Salamanca. Centrele de formare polițienească din statele membre în mod normal îndeplinesc cerințele necesare pentru centrele de excelență și sunt acreditate în ceea ce privește criteriile de calitate prin sistemele ISO sau FPC. Toate acestea fac parte din Europol și aceasta, din CEPOL, mă scuzați, și aceasta garantează calitatea activităților pe care le desfășurăm. Și în încheiere aș vrea să lansez o întrebare pentru reflexie, pentru că nu știu dacă există bazele necesare în statele membre pentru a avea o implementare eficientă. Eu aș spune că da, există astfel de baze, pentru că sistemele sunt adaptate pentru uh, nivelul de studii superioare și aceasta în funcție de criteriile de la Bolonia. Tocmai pentru că avem aceste criterii s-a putut face această ajustare atât formarea inițială cât și cea de specialitate, poate include criteriile necesare din partea schemei europene de formare europeană. Iată care sunt aplicațiile posibile din punctul nostru de vedere CEPOL-ul reprezintă o adevărată agenție de formare polițienească la nivel european, însă pentru ca totul să funcționeze e nevoie de o susținere de la toate nivelurile. Bineînțeles, susținerea din partea Comisiei Europene și cooperarea uh, din partea celorlalte agenții europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mai avem încă trei prezentări, dar pentru că domnul Pribe va trebui să ne părăsească în curând, dacă există întrebări specifice, scurte, dar mm, concrete pentru comisie, poate că ar fi bine să începem cu acestea. Și după aceea vom avea și reprezentanții Frontexului și al Europolului care vor veni aici și al uh, FRA. Domnul Bronx, vă rog foarte pe scurt pentru întrebarea dumneavoastră pentru domnul Pribe. Da, voi încerca să fiu foarte succint, deși mă gândesc aici la alte întrebări pentru alți vorbitori. Mă întreb cine este uh, cel care este format Vorbim aici de ofițeri de poliție sau de formatori din statele membre sau ofițeri care se află la frontiere. Ce fel de categorii de delicte sunt implicate, care sunt competențele uh, pentru care sunt formați, dacă sunt antrenați doar în tehnicile de detecție sau dacă vorbim și despre o legislație mai concretă și mă opresc aici pentru că probabil că oricum această problemă depășește competența domnului Prive. Vă mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Și în timp ce noi ne confruntam cu această problemă a fuziunii între cele două instituții, am aflat că Comisia dorea să facă economii și în urmă cu o lună am aflat că Universitatea de la Strasburg a lansat Școala Europeană de Formare a Ofițerilor, care este finanțată în proporție de 90% de comisie, iar bugetul este de aproape 1 milion de euro. Domnul Schröder, pe de altă parte, spunea că e greu de identificat cine pregătește sau formează și în ce scop. Și a existat uh, un alt proces în paralel de uh, multiplicare a instituțiilor de formare. Deci, până la urmă, nu înțeleg care este adevărata abordare a comisiei, într-un sens sau celălalt. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc că mă ajutați uh, într-o situație dificilă. Domnul Bronx spunea că e vorba de chestiuni dificile care depășesc competența. Într-adevăr, sunt întrebări foarte pertinente și, în special, e vorba de legislația europeană care justifică această schemă europeană de formare pentru a forma personalul din statele membre. Chiar și uh, Europolul participă tot în acest sens. care sunt categoriile de formare în domeniul aplicării legii. Acestea au de face cu cele patru elemente pe care le prezentam și ideea noastră nu este de a limita formarea și de a ne centra doar pe ofițerii care se află la frontieră. Aceasta este într-adevăr una dintre priorități, una din cele patru priorități pe care le-am prezentat dar e clar că din ce în ce mai mult uh, uh, polițiști se află în situații în care sunt confruntați cu evenimente de natură transfrontalieră, indiferent că se află la frontiera între Germania, Belgia și Olanda sau la alte frontiere. Deși e clar că nu trebuie să ne limităm doar la aceste cazuri. Oricum, nu există ideea în sine de a limita domeniul formării. Eu încercam să spun încă de la început că doream să formăm polițiștii care sunt implicați în chestiuni ce au de-a face cu legislația europeană sau cu chestiuni de natură europeană. și, de altfel, facilitățile care sunt oferite de diverse agenții europene, precum Europolul, și avem în propunere Europe, Europol o astfel de chestiune care se dezbate, am observat că Poliția Națională și serviciile naționale pot fi susținute de Europol și că susținerea acordată de Europol s-a diversificat într-un mod diferit în diversele state membre. Toate aceste elemente trebuie incluse în schema europeană, însă deocamdată nu suntem în poziția în care Comisia să spună, iată, trebuie să fie așa sau un altfel. Am încercat să identificăm cele patru domenii unde există această dimensiune supranațională. La întrebarea dumneavoastră, doamnă președintă, într-adevăr, nu sunt pregătit acum pentru a vă răspunde, dar vă putem trimite informații mai detaliate în legătură cu acest proiect concret. Poate vi se pare contradictoriu să promovăm această schemă europeană și în același timp să ne dorim să facem economii, să fac reduceri bugetare, bineînțeles și bugetele agențiilor europene sunt în scădere și acesta este unul dintre motivele pentru care încercăm să găsim soluții pentru a organiza munca noastră într-un mod cât mai eficient. Este însă important să înțelegem această linie politică la nivel european a formării polițienești și după aceea să găsim soluții constructive de implementare și de altfel avem uh, dezbateri controversate pe multe teme, dar uh, în acest domeniu cred că este un domeniu de foarte mare interes care trebuie promovat pentru că educația și mentalitatea oficialilor de, de poliție este, uh, și aceasta nu este o critică în niciun fel, dar e clar că există nevoi pe măsură ce criminalitatea devine din ce în ce mai mult la nivel transfrontalier. Mulțumesc! Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr, este o chestiune foarte importantă, cea de asigurarea ordinii publice. Și acum aș vrea să-i rog pe următorii trei invitați să sui aici la prezidiu. Vă mulțumim foarte mult, domnule Prive, pentru contribuția dumneavoastră. Mulțumim! No, first, uh, thank you for coming here. Uh, Vă mulțumesc foarte mult că v-ați alăturat în nouă. Mai întâi dăm cuvântul domnului Van Helm de la Frontex. Frontex. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. vreau să vă prezint uh, structura de calificare a uh, ofițerilor vamali și legătura existentă între acestea și programul uh, aceasta și programul european de formare în materie de aplicare a legii. Frontex trebuie să formeze toți ofițerii vamali. Asta a stabilit la Tampere Consiliul European. S-a spus acolo că doar profesioniști special formați pot să asigure securitatea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Conform mandatului Frontex, organizația trebuie să ajute statele membre în procesul de formare a ofițerilor vamali Uh, și să contribuie la crearea unor standarde de formare în materie. Pornind de la programul de la Stockholm și de la uh, structura menită a asigura uh, siguranța la nivel european și pornind de la procesul de la uh, Uh, Bolonia, precum și procesul de la Copenhaga, putem spune că accentul se pune pe standarde comune, transparență, mobilitate și calitate. Știți probabil că cadrul european de calificare pentru învățământul pe întreaga durată a, via- a vieții este, major, este instrumentul cel mai important care asigură uh, uniformitatea standardelor la nivel european. A fost, uh, acest uh, cadru a fost creat în 2008 și uh, este practic uh, apogeul tuturor politicilor privind învă învățarea pe toată durata vieții uh, la nivel european. Există, bineînțeles, acest uh, acest instrument este, bineînțeles, defalcat la nivel național și uh, îmbrățișat de toate sistemele de formare naționale. Astfel, toate cadrele naționale de formare fac, au la bază, bineînțeles, standardele europene. Există, bineînțeles, o serie de cadre de calificări europene pentru diferite domenii, însă în domeniul VAMAL uh, cadrul este probabil unul dintre cele mai esențiale. În acest cadru se stabilește uh, cât se poate de clar care sunt misiunile uh, ofițerilor vamale, vamali. Uh, da, acest program, bineînțeles, acest cadru se concentrează exclusiv pe, pe ofițerii vamari. Uh, stabilește standardele de formare pentru toți ofițerii vamari europeni care trebuie să se ocupe doar de acest domeniu. De asemenea, în acest cadru de formare se elimină toate suprapunerile și se stabilesc clar responsabilitățile fiecăruia dintre actorii implicați în funcție de domeniul la care ne referim. Avem așadar un, standard, un set de standarde comune pentru formarea ofițerilor vamali și o pro programă comună pentru uh, aceștia legătura între programul european de formare în uh, materie de aplicare a legii și programul specific ofițerilor vamali uh, este cât se poate de, de clară. Acest cadru asigură practic uh, implementarea proceselor de la Bolonia și de la Copenhaga și creează sinergiile de care avem nevoie pentru uh, îndeplinirea misiunilor noastre. CCS-ul practic uh, îmbunătățește cooperarea cooperarea în domeniul aplicării legii. Uh, CCS-ul, bineînțeles că pornește de la toată legislația europeană în, în vigoare uh, și promovează toate standardele stabilite la nivel european. Obiectivele uh, formării specifice ofițerilor vamali sunt cam aceleași, deci standardele uh, folosite în cadrul formării ofițerilor vamali sunt cam aceleași ca și cele uh, stabilite în programul european de formare în, în uh, materie de aplicare a legii. Bineînțeles că totul, tot ceea ce facem noi pornește de la cart cartografierea nevoilor, stabilirea uh, responsabilităților și în funcție de acestea se pornește la formare și se trece la validare și acreditare. Bineînțeles că comparabilitatea este esențială în, uh, în uh, activitățile noastre. Frontex folosește CCS-ul și a început început să traducă CCS-ul într-o serie de programe de formare cât se poate și seminarii de formare cât se poate de concrete, demarate la nivel național. Ne asigurăm că toți uh, ofițerii vamali uh, au acces la aceste programe de, de formare tocmai pentru a promova standardele europene. Deci Frontex a contribuit așadar la implementarea programului european de formare în materie de aplicare a legii, aplicând acest program la nivel de ofi ofițeri uh, vamali și punând, bineînțeles, toate experiențele acumulate la dispoziția tuturor celorlaltor agenții. Doamnă președinte, vreau să închei uh, spunând că programele pentru ofițerii vamali reprezintă, într-adevăr, un aport esențial la programul european de formare în materie de aplicare a legii. Vă mulțumim foarte mult, ne-ați ajutat să înțelegem în, în ce constau uh, eforturile dumneavoastră. Îi cer acum uh, doamnei Iguncor să ia cuvântul. Vă mulțumesc, sunt aici în numele Agenției pentru Drepturile Fundamentale și noi suntem aici uh, avocații diavolului. FRA este una dintre agențiile europene pentru uh, Uh, responsabile pentru securitatea la nivel uh, de continent european și uh, misiunea noastră este aceea de a aduce această dimensiune a drepturilor fundamentale în prim plan. Datele pe care le colectăm noi și le analizăm noi pot furniza probe și pot ajuta de asemenea celelalte agenții în încercarea lor de a găsi soluții, de a găsi răspunsuri. Noi subliniem importanța drepturilor fundamentale, Spre exemplu, dacă vorbim despre traficul de ființe umane, acesta fiind una dintre problemele cu care se confruntă agențiile noastre, în Așadar, dacă avem de-a face cu astfel de cazuri, agenția noastră, în colaborare cu celelalte agenții, încearcă să pună accent pe drepturile victimelor, victimelor înregistrate în acest context. Deci cam așa arată cooperarea între noi. Bineînțeles, pe, pe ansamblu încercăm să creăm o analiză, să oferim o a, analiză a drepturilor fundamentale, fundamentale și, de asemenea, încercăm să dăm o dimensiune mai pregnantă a drepturilor fundamentale în contextul acesta al activităților agențiilor europene. Prin urmare, nu putem decât să fim încântați de faptul că comunicarea europeană privind programul european de formare consideră că drepturile fundamentale sunt esențiale în cooperarea poliției polițienească. Eu cred că la nivel european nu putem vorbi despre poliție fără să ne referim de asemenea la drepturile fundamentale. Iar lucrul acesta trebuie să se reflecte și în formare. Ofițerii de poliție trebuie să fie învățați să aibă abilitățile necesare, să fie niște profesioniști ai drepturilor fundamentale. În, ulme, în ultimii ani, agenția noastră a colectat o serie de probe esențiale pentru aplicarea legii și, de asemenea, formarea în materie de aplicare a legii. Am uh, organizat o serie de sondaje la nivel european pe tema discriminare, uh, Uh, uh, dezechilibre de gen, uh, terorism, de asemenea discriminare la nivel de persoane LGBT și în sondajele noastre am observat că există o victimizare sistematică și, de asemenea, majoritatea cazurilor înregistrate, evenimentelor petrecute, nu sunt aduse la cunoștința ofițerilor de poliție. Și lucrul acesta uh, trebuie să fie transmis în contextul uh, formării ofițerilor de poliție. Victimele nu se adresează polițiștilor pentru că nu au încredere în ei. Se tem că polițiștii nu ar putea oricum să facă nimic. Sau mai mult decât atât, victimele se tem că polițiștii ar putea să-i discrimineze la rândul lor. Acesta este motivul pentru care nu se adresează organelor de aplicare a legei, legii. Ei bine, acesta este practic un mesaj uh, esențial pe care îl adresez poliției. Trebuie să se axeze poliția, organele polițienești trebuie să se bazeze pe uh, câștigarea încrederii opiniei publice. De asemenea, trebuie să se creeze o cultură organi- organizațională care să fie cât se poate de responsabilă, transparentă și care să se bazeze de asemenea pe drepturile omului. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim și noi și acum îi dăm cuvântul doamnei Manche de la Europol. Are și ea 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc că mi-a oferit ocazia de a mă afla uh, în fața dumneavoastră astăzi. Mulțumesc CEPOL și mulțumesc de asemenea comisiei dumneavoastră. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a sublinia buna experiență pe care o avem uh, sau buna cooperare pe care o avem cu CEPOL în materie de formare. Dați-mi voie de asemenea să vă explic ce anume facem noi la Europol. La Europol primim solicitări din partea statelor membre, solicitări de formare, formare în materie de instrumente de aplicare a legii sau de anchetare. De asemenea, statele uh, membre uh, solicită cu um, voci foarte ridicate astfel de un astfel de ajutor din partea noastră. Și tocmai de aceea n-am putut decât să fim de acord cu, iată, crearea acestui program european de formare în, în materie de aplicare a legii. Un cadru european nu poate decât îmbunătăți situația la nivel european, nu poate decât să contribuie la împărtășirea cunoștințelor și la crearea de standarde comune împărtășite de toate uh, organele de aplicare a legii la nivel european. Nu putem decât să sprijinim acest program, acest program care care va duce la um, încimentarea acelor abilități de care ofițerii de poliție au nevoie în momentul de față pentru a combate crimele transfrontaliere. Într-adevăr, CEPOL trebuie să să coordoneze și să implementeze acest program european. CEPOL este singurul organism abilitat să facă lucrul acesta pentru că dispune deja la cunoștin, de cunoștințele necesare și de asemenea de formatori. De asemenea, CEPOL re, uh, Uh, unește uh, competențele tuturor agențiilor de aplicare a legii la nivel european. În trecut, Europol și CEPOL au putut să colaboreze bine împreună, am uh, furnizat cursuri în cadrul CEPOL, am creat împreună, de asemenea, o serie de cursuri cu privire la anchete, dar și în cursuri cu privire la crimele cibernetice, infracțiunile cibernetice. Coordonarea a dus și cooperarea a dus la crearea unor uh, exemple de bune uh, unor uh, exemple de bună conduită și de asemenea de standarde cât se poate declare. Cu ajutorul CEPOL avem acum formatori care mm, merg în statele membre și oferă formare în limba maternă a, a, a școlarilor, între ghilimele. De asemenea, pe viitor vom uh, aduce experți și uh, formatori uh, suplimentari care să transforme într-un succes acest program european de formare. Metodele moderne de formare însă vor fi foarte importante pe viitor. Suntem conștienți de lucrul acesta, știm că trebuie să ne adresăm unui opin, unei uh, unor grupuri țintă cât mai largi cu putință, asta dacă e să avem o cultură de formare în materie cât mai cimentată cu putință. Doamna președinte, vă mulțumim foarte mult. Iată, avem uh, mai multe detalii cu privire la această, acest program complicat și acest peisaj complicat uh, existent la nivel european. Nu știu dacă mai există membri în sală care să pună și întrebări eventual. Da, nu mai sunt prea mulți. Eu am o scurtă întrebare primului dintre experți. Am uh, avut o ședință pe tema repet, uh, raportului cu privire la ombudsmanul european și se punea acolo, de fapt, uh, problema următoare. Cum anume tratează Frontex solicitările de azil? Cele depuse de oamenii care ajung la frontierele externe ale Uniunii Europene. E bine, nu știu dacă puteți să răspundeți acum la întrebare, dar în cursul discuțiilor a a apărut plângerea cum că Frontex nu se ocupă decât de problematica aceasta în generală și nu discută cu indivizii care vin și depun uh, acele solicitări de azil. Nu știu dacă îmi puteți de- da detalii pe tema aceasta, dar e o temă care ne interesează. The wrong person to, to answer. Doamnă președinte, mă tem că nu sunt persoana potrivită să răspund la această întrebare. Știu care e situația, dar nu pot da răspunsul. Da, bine, eu am vrut doar să menționez acest lucru. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Ca o notă de subsol, eu fac parte din forumul consultativ al Frontex, un organism bazat pe inițiativa dumneavoastră, Uh, înscris în uh, regulamentul Frontex pentru a oferi sfaturi legate de uh, drepturile omului în Frontex într-un mod structural și sistematic dar uh, și uh, pentru rezolvarea plângerilor individuale. Vreau să vă spun că noi, în forumul consultativ, împreună cu organizațiile din societatea civilă și organizațiile internaționale precum Consiliul Europei, lucrăm de un an împreună cu Frontex pentru a înființa un așa zis mecanism de monitorizare al drepturilor fundamentale. Bineînțeles, asta include și uh, potențialele plângeri individuale care se pot întâmpla în operațiunile comune ale Frontex. Vreau doar să vă spun acest lucru. Și în această discuție în general legată de mediator, poate n-ar trebui să pierdem din vedere plângerile individuale, Uh, care mm, se pot aplica și la operațiunile naționale. Cred că și acest lucru trebuie discutat în acest context. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Gros ar dori să pună o întrebare. Fără microfon.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 Ați putea să dați un răspuns. Eh, the fact is that... Da, realitatea este că respectarea drepturilor fundamentale este integrată profund în toate programele și activitățile noastre de formare la nivelul Frontex. Deci, indiferent de nivelul asupra căruia ne concentrăm, respectarea drepturilor omului este întotdeauna inclusă. Tocmai v-am uh, vorbit de CCS-uri pentru uh, ofițerii vamali și drepturile fundamentale fac parte din acest cadru. Așa cum s-a menționat anterior, avem un ofițer pentru drepturile fundamentale și acest lucru asigură faptul că suntem conștienți de aceste lucruri și deși există întotdeauna un echilibru între siguranță și securitate și respectarea drepturilor fundamentale, cred că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din ce văd, nu mai sunt alte întrebări. Mulțumesc tuturor care au participat tuturor experților care au participat și care ne-au ajutat să înțelegem mai mult în acest domeniu extrem de complicat. Sunt convinsă că putem continua acest tip de discuții. Mulțumesc!